sesiunea de explicații de voturi. Rog colegii să părăsească sala în liniște. Good morning, Mrs. McGuinness. Dragi colegi, vom trece acum la explicațiile de vot și dau cuvântul lui Matt Carty, un minut. I don't, sorry. Domnul Carthy, aveți cuvântul. Sorry, before you start. Înainte de a începe, stați puțin. Please, colleagues. Dragi colegi, vă rog frumos liniște în sală pentru explicațiile de vot. Colleagues. Uh, Mr. Carthy, will you Domnule Carthy, vă rog să încercați să vorbiți sau dacă nu doriți, puteți să așteptați. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport a reprezentat o șansă foarte mare de a proteja standardele europene și statutul uh, în privința OMG-urilor a unor țări ca Irlanda acest raport ar fi putut să fie în cel mai bun uh, interes al cetățenilor, dar a fost uh, deturnat în interesul uh, marilor concerne. Poate că alții din Parlament fac pași înapoi față de presiunile Consiliului, dar noi și în Fein și alții nu mai putem să aprobăm un astfel de act legislativ care dă prea multe drepturi întreprinderilor private. Vreau să o felicit pe Lynn Boylan, colega mea de partid, care a fost raportor din umbră și a subliniat clar poziția majorității cetățenilor irlandezi și europeni. Noi vom continua să facem presiuni să se obțină o claritate de plină ca statele membre să poată să interzică OMG-urile în interesul comunităților noastre și al uh, comunităților industriale. Mulțumesc! Mulțumesc! Un minut, domnul Pospișil doamnă președinte salut compromisul astfel adoptat pentru că sunt de părere că acesta reprezintă o soluție care poate nu mulțumește pe toată lumea, cei pentru, care sunt pentru, cei care sunt împotrivă. Uh, dar, per total, permite statelor membre să interzică cultivarea OMG-urilor pe teritoriile lor și cred că asta e poziția cea mai potrivită pe care noi o putem adopta. Vor exista astfel, la nivel european, uh, posibilitatea de alegere. Acele state membre care doresc să cultive vor putea să o facă și cele care nu, nu. Și asta va depinde, deci, de decizia luată în mod suveran de către fiecare stat membru. Poziția Republicii Cehe, pe care eu o reprezint, a fost întotdeauna că Dacă sunt statele membre cele care uh, hotărăsc da sau nu să autorizeze OMG-urile, ele, uh, această decizie trebuie să fie luată la nivel de state membre și la asta am ajuns. Mulțumesc, domnul Bogovici, un minut. Podpiram danes sprejet Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu sprijin acordul uh, la care s-a ajuns. Doream să votez pentru, pentru că s-a rectificat o situație ironică adoptată în 2001. Eu eram ministru de agricultură pe vremea aceea și am participat la discuțiile care au avut la Consiliu și știu uh, cât de aprige erau unele state membre atunci când s-a discutat deja pe atunci despre discutarea, despre adoptarea unui um, compromis. Și de aceea vreau să felicit uh, pe colegii noștri care au negociat acest acord, inclusiv pe președintele Comisiei. Știm foarte bine care este conținutul acestui compromis. Statele membre pot să ia decizii fără să mai uh, riște de a fi date în judecată de către companiile multinaționale statele membre pot să interzică sau să limiteze cultivarea de uh, um, OMG-uri. E adevărat că acest uh, acord uh, a fost adoptat înainte de începerea negocierilor cu Statele Unite și acest lucru este foarte bine. Mulțumesc, domnul Zahadril, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Salut acest rezultat. Eu am votat pentru din două motive. În primul rând, pentru că este bine să dăm statelor membre posibilitatea de a uh, decide singure acolo unde nu este neapărat necesară legislația europeană. Și acesta este un caz în care nu este nevoie de legislație europeană. În al doilea rând, în unele state membre există o isterie nejustificată și neștiințifică împotriva OMG-urilor. Eu nu vreau să neg dreptul uh, nimănui la o opinie. Dacă cineva vrea să fie anti-OMG-uri, să fie, dacă nu trebuie să-i oblige și pe alții să uh, urmeze acest exemplu. Eu mă bucur că această decizie va duce la deblocarea unui uh, veto la nivel european. Mulțumesc. Dacă noi trebuie să hrănim populația europeană, trebuie să vedem care sunt schimbările, care sunt, dacă trebuie să facem față bolilor, e clar că e nevoie de culturi durabile, rezistente. Și dezbaterea aceasta referitoare la OMG-uri a durat deja mult prea mult și din acest motiv eu sprijin acest vot care va permite ca să fie statele membre cele care iau decizia. Regiunea pe care o reprezint eu are cei mai buni oameni de știință uh, din lume. În Cambridge sunt cei care au inventat foarte multe culturi noi, plante noi, specii noi, plante care vor reduce uh, uh, cantitatea de substanțe chimice utilizate. Și cred că asta ar fi bine. Poate că ar trebui să avem o soluție care să se bazeze pe uh, soluții științifice peste tot în piața unică. Dar, având în vedere că această dezbatere a fost într-un impas atât de multă vreme, iată că acum trebuie să permitem statelor membre care susțin știința să aibă ocazia să facă un pas înainte. Uh, Jalc, for one minute un Dragi colegi, în timpul trilogului de pe 3-4 decembrie s-a ajuns la um, un acord care permite statelor membre să interzică cultivarea de OMG-uri pe sol, teritoriul lor, dar de fapt este o iluzie, pentru că nu e vorba despre o atitudine suveranistă împotriva OMG-urilor. Noi avem senzația că facem un cadou statelor membre, dar OMG-urile sunt o chestiune de securitate alimentară. Pentru că nu se spune nimic, de exemplu, despre obligația de a uh, um, urmări aceste produse sau de a inscripționa pe etichetă prezența lor în alimente. Nu se spune nimic despre riscul de contaminare transfrontalieră a unui stat membru care a refuzat culturile OMG pe sau de către un stat vecin care le-a autorizat. Din păcate, uh, Acum firme foarte puternice vor avea posibilitatea de a manipula materia vie în uh, propriile lor interese. Să nu uităm că este o dezbatere care nu are loc numai aici, ci și în alte locuri, pe exemplu în Rusia. Domnul, doamna Lunacek. Mulțumesc mult, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Milioane de cetățeni, începând de la agricultori și până la consumatori, au uh, și-au menținut poziția după blocajul din Consiliu și după opoziția anumitor state membre au dus la obținerea acestui compromis astăzi. Este un compromis, dar este un pas înainte. Și uh, astăzi vreau să spun tuturor cetățenilor, uh, organizațiilor de mediu și altor organizații civile că uh, cele 62 de regiuni fără OMG-uri din Europa sunt respectate cei uh, din Austria au luptat timp de 11 ani anti-OMG și vreau să vă spun că deși am votat astăzi pentru acest text, înseamnă că le respect poziția. Mai sunt multe de făcut. Întreprinderile producătoare de OMG-uri nu trebuie să dicteze politica statelor membre. Este inacceptabil și este nevoie de o procedură de autorizare uh, cât se poate de democratică. Asta ne-a propus comisarul Juncker și domnul comisar Andriukaitis a promis că va face o propunere anul acesta. O așteptăm. Mulțumesc, doamna Petir Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Eu m-am abținut pe marginea acestui text pentru că nu respectă pe deplin sta dreptul statelor membre de a avea o liberă alegere. Eu mă refer la principiul de subsidiaritate și m-am referit la el pe durata dezbaterei. OMG-urile ce înseamnă? Înseamnă că acestea pot să fie diseminate de la o specie la alta și vom avea niște consecințe foarte clare pentru mediul înconjurător pentru sănătatea oamenilor. Firmele multinaționale sunt cele care vor să aibă un control asupra lanțului alimentar. Iar prin această directivă, noi trebuie să ne asigurăm că ele nu se află la același nivel ca și statele membre. Dacă am fi luat o astfel de decizie, ar fi fost mai înțelept în așa fel încât să avem o poziție adecvată în domeniu. Ceea ce a promis domnul Juncker sper să fie și realizat. Doamna Cinici, un minut. Aveți cuvântul, spune doamna președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cultivarea de organisme modificate genetic suscită dezbaterea prinse nu numai între statele membre, ci și în interiorul satelor, pentru că opinia publică este divizată. Cu atât mai mult cu cât nu știm foarte bine care sunt uh, efectele asupra sănătății cetățenilor. Negocierile au durat mai mult de trei ani și este un compromis echilibrat care respectă directiva din 2011, dar în plus introduce norme mai clare și conferă mai multă certitudine juridică statelor membre care doresc să interzică sau să limiteze uh, cultivarea de organisme modificate genetic pe tot teritoriul lor sau numai pe o parte a acestuia, De asemenea, se recunoaște libertatea de alegere a statelor membre care nu trebuie să se bazeze doar pe um, argumente științifice sau de mediu, ci și pe argumente de genul impactul asupra societății sau asupra agriculturii. Cred așadar că acest compromis se îndreptă în direcția cea bună pentru că acum se protejează mai bine sănătatea cetățenilor și este motivul pentru care am votat pentru. Mulțumesc, doamna Gardine, aveți cuvântul un minut. Mulțumesc! Am votat cu toată convingerea acest text pe care îl așteptam de mai bine de patru ani, care, ne, care va permite statelor membre acum să limiteze sau să interzică pe teritoriul lor cultivarea culturilor modificate genetic. Mie mi se pare indispensabil faptul că s-a aplicat principiul de subsidiaritate pe o temă atât de delicată care are de-a face cu siguranța alimentară și protecția mediului înconjurător. Acest text a fost sprijinit cu o largă majoritate de către diferitele grupuri parlamentare, ceea ce dovedește că Parlamentul nostru este o instituție foarte atentă la solicitările cetățenilor, pentru că noi ne dorim să apărăm o agricultură sigură, sănătoasă și de calitate. Rămâne însă un Uh, punct în minus și anume că nu există suficiente măsuri pentru a um, cere companiilor să fie mai responsabile pentru că dacă se produc uh, um, daune din cauza cultivării OMG-urilor asupra culturilor tradiționale, atunci trebuie să știm cine va plăti pentru a repara aceste daune. Mulțumesc, doamna Ghifrida, pentru un minut acum sappiamo tutti quanto la questione sugli ogm. doamnă giuffrida știm foarte bine că dezbaterea este tot timpul foarte aprinsă uh, asupra um, OMG urilor. Opinia publică întotdeauna a fost dezbinată. În jur de 58% dintre uh, cetățeni sunt împotrivă și e normal ca aceste poziții să fie reflectate și uh, printre oamenii de știință. Mulți dintre ei sunt pentru uh, Um, aceste organisme și au propriile lor uh, argumente, dar sunt și cei care sunt împotrivă. Dar sunt um, foarte mulți care uh, au temeri din cauza uh, faptului că nu știu foarte multe despre aceste ONG-uri și nu vor să asculte răspunsurile univoce pe care le um, dă lumea științei. Noi credem că s-a ajuns mai degrabă la o dezbatere ideologică și s-a dat uitării prea mult ce spun oamenii de știință. Eu cred că fiecare dintre noi ar trebui să-și aducă contribuția în propria sa țară, astfel încât dezbaterea să fie una acum în cunoștință de cauză și rodnică. De aceea am votat pentru. Mulțumesc, domnule Iar, aveți cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că nu îmi place acest compromis, cu toate acestea am votat pentru, am votat pentru, pentru că acest compromis reflectă realitatea politică uh, și uh, ne deschide o procedură, pentru că până acum eram blocați, uh, Comisia și Consiliul uh, nu s-au lăsat una pe celălalt să acționeze și de aceea am o singură dorință. Eu mi-aș dori ca în acest domeniu să se poată continua cercetarea în Europa, și cred că trebuie să susținem acest lucru. Eu cred că e bine să se continue cercetarea științifică, să se facă analize, decât să se interzică direct aceste culturi. Cred că trebuie să se definească și șansele și riscurile. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna uh, Godin. Don't. Mulțumesc, doamna președinte. Textul ce ne-a fost pre propus este un cal troian, pentru că sub pretextul acordării liberei alegeri statelor uh, membre, de fapt, uh, se dau niște avantaje mul- firmelor multinaționale și sănătatea cetățenilor, dar nu numai, ci și a faunii și a florii. Punerea în pericol a acestei sănătăți este inacceptabilă și dacă apărăm niște produse OMG, de fapt, continuăm înlănțuirea aceasta în, în, înspre uh, mondializare și pierdem specificul peisajului nostru și alimentației noastre, pentru a servi pe cine? Nu popoarele, ci pe acționarea anumitor firme, deși știm acum că e posibil să hrănim omenirea fără OMG-uri. Însă pentru asta trebuie să facem alegerile politice cele mai înțelepte. Iar ceea ce ni se propune în acest text, de fapt, este incompatibil cu principiul suveranității alimentare și acest principiu de uh, suveranitate alimentară reprezintă un principiu tot atât de important ca și libertatea. Noi trebuie să fim în măsură să hotărâm ce vrem să mâncăm, ce vrem să dăm de mâncare copiilor noștri. De aceea eu am votat împotriva acestui text. Um, our next speaker, Mr. Aneman. Mulțumesc. Urmează doamna Aneman. Un minut. Collega's, plantenveredelings van alle tijden wordt... Mulțumesc, doamna președinte. OMG-urile sunt realizate nu doar prin geniu genetic, ci există și alte posibilități. Însă pentru asta trebuie să dăm dovadă de prudență, pentru că există pericole care ar putea să ducă la apariția unor adevărate monoculturi în beneficiu și profitul uh, firmelor uh, multinaționale. De aceea cred eu că trebuie să avem posibilitatea de a interzice culturile. Uh, însă statele membre acum nu au posibilitatea să interzică importurile de OMG-uri pe teritoriul lor. Deci, consumatorul s-ar putea să mănânce OMG-uri, deși nu le dorește. Și cred că e foarte greu să putem identifica toate aceste lucruri, iar libertatea de alegere a producătorului, a consumatorului, trebuie să fie garantată pe deplin. De aceea, pentru a evita orice neînțelegere, orice confuzie, eu am votat împotriva acestui text. Și vă dau și explicația de ce. Mulțumesc, până doamna președinte, timp de un minut, domnul Pocea. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, eu am votat pentru această propunere pentru că eu cred că statele membre din Uniunea Europeană vor câștiga astfel un instrument prin această nouă directivă care le va permite să uh, coordoneze eficient chestiunea OMG-urilor pe teritoriul lor statele membre vor putea să restricționeze cultivarea de OMG-uri și chiar să o interzică complet. Situația actuală era bazată pe directiva din 2001, prin care OMG-urile erau autorizate la nivel central pentru întreaga Uniune Europeană. Autoritățile naționale erau doar uh, notificate. Acum, autoritățile europene vor evalua riscurile legate de cultivarea de OMG-uri, ceea ce mi se pare foarte important, pentru că, ă, de fapt, astfel se implementează principiul subsidiarității, care e foarte adesea pomenit, dar nu foarte adesea respectat. Doamna Harkin. Mulțumesc. Deseori m-am întrebat acest vot al meu va îmbunătăți situația actuală și cred că votul meu în favoarea acestui raport este totuși un lucru bun. Situația actuală nu mai putea continua. Statele membre puteau să fie date în judecată de către companiile multinaționale dacă interzic OMG-urile. Înainte de votul de astăzi, comisia ar fi putut să autorizeze OMG-urile chiar dacă majoritatea statelor membre erau împotrivă. Să nu uităm că 19 state membre erau, au fost împotriva cultivării uh, porumbului modificat genetic Um, și în ciuda acestui lucru, Comisia l-a autorizat. Acum fiecare stat membru va putea să își ia propria sa decizie. Irlanda va putea, de exemplu, să interzică o cultură modificată genetic, deși Comisia a autorizat-o. Eu cred că uh, acum ministrul irlandez de agricultură va fi cel care va lua hotărârea uh, care îi va privi pe agricultorii irlandezi. De aceea am votat pentru acest text. Mulțumesc, doamna Zaborska. Prezident občania európskej únie ale ako vidím aj my politici. doamnă cetățenii uniunii europene au remarcat faptul că nu există la nivel european una, o, o poziție uniformizată la nivel de uniune europeană. cred că nu vom reuși să punem capăt foametei în lume fără omg uri și se, de multe ori s-a spus că trebuie să fim atenți, pentru că s-ar putea să existe și efecte colaterale în ceea ce privește consumul acestor OMG-uri. Trebuie să fim vigilenți. De aceea eu susțin un astfel de text care duce la o modificare a situației uh, de până în prezent și care acum permite statelor membre să aleagă. Organismele modificate genetic uh, vor fi au fost până în prezent reglementate la nivel central și uh, statele membre nu prea aveau multe de spus, însă acest nou cadru va permite nu numai siguranță juridică, ci și libertate de alegere pentru acele state membre care doresc să restricționeze și să interzică sau să autorizeze uh, cultivarea OMG-urilor pe textul lor. Doamna Corața Bild. Mă întreb de ce mai există EFSA dacă ignorăm ultimii 25 de ani de cercetare în care s-au investit milioane de euro în evaluarea OMG-urilor. Până acum niciun fel de probă nu arată riscuri la adresa securității alimentare sau a bunăstării animale. Înțeleg că mulți sunt îngrijorați, dar politicile aici, în Parlament, trebuie să se bazeze pe știință, nu pe emoții. Ideologia ecologică a creat teama că OMG-urile sunt ceva artificial. Dacă permitem statelor membre să uh, opteze împotriva atât de ușor, fragmentăm piața unică. Cum corespunde acest lucru unei politici alimentare și agricole coerente? Nu s-a dat un răspuns. Avem nevoie de liberă alegere, dar pentru consumator, de aceea OMG-urile trebuie etichetate în consecință. La fel pentru producători, pentru că nu toți sunt, sunt obligați să producă OMG-uri. Știința, cercetarea, dezvoltarea, inovația, aceasta este calea de progres în Europa. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Un minut, doamna McClarkin. When it comes to GMOs, we all want sensible decisions atunci când vine vorba despre OMG-uri, cu totul ne dorim să avem uh, hotărâri de bun simț care se bazează pe argumente științifice, însă în toate țările membre își doresc să ia hotărâri care se bazează pe probe. Această hotărâre va permite statelor membre să-și ia propriilor hotărâri. Noi, întotdeauna, conservatorii în Regatul Unit, ne-am dorit ca OMG-urile să poată să fie cultivate și sperăm că ele vor continua să fie cultivate în Regatul Unit. Mulțumesc, domnul Wolfe. Mulțumesc, doamna președinte. Acest text este văzut ca și o șansă pentru statele membre să aibă principiul de subsidiaritate și să recupereze puterea de decizie referitor la OMG-uri. Ați auzit din partea membrilor Partidului Conservator că da, e un motiv bun, dar nu așa stau lucrurile. Există 50 de clauze în acest text care fac în așa fel încât statele membre, de fapt, să fie supuse uh, unei evaluări a acestor 50 de clauze, dacă sunt respectate înainte de a lua decizie. Și n-a fost o alegere a Parlamentului, ci o alegere a Comisiei și a Consiliului. Și, din nou, iată, e o adevărată înșelăciune. Nu a existat o dezbatere pe tema uh, dacă OMG-urile sunt bune sau nu. Nu a existat o dezbatere să ne asigurăm că cetățenii europeni pot să-și aleagă hrana pe care o doresc. Nu există niciun sistem foarte clar pentru a împiedica contaminarea transfrontalieră. Deci nu există nicio șansă pentru cetățenii europeni să spună nu OMG-urilor dacă nu le doresc și da dacă le doresc. Mr. Kelly, one minute. Mulțumesc, domnul uh, Gel, un minut. Mr. Kelly. Domnul Kelly, un minut. I beg your Oh, I beg your pardon. My Domnul Gill, mă scuzați, spune doamna președinte, dar domnule Kelly, pregătiți-vă, sunteți următorul. Domnul Gill, aveți un minut de acum. Mulțumesc. Presa britanică și foarte mulți eurodeputați au spus că acest vot va reda competențele guvernelor noastre în ceea ce privește culturile modificate genetic. De fapt, acest raport se referă la posibilitatea ca statele membre să restricționeze sau să interzică cultivarea de OMG-uri. Dar, cum se întâmplă totdeauna aici, nimic nu este ceea ce pare. Am votat 52 de amendamente acum și nu uh, legislația în sine. Uh, 50 de amendamente au fost votate în bloc. Amendamentul 20, care era singurul care reda competențe, a fost respins de uh, celelalte amendamente care reafirmau supremația UE în fața Britaniei. De aceea eu m-am abținut. Thank you, Mr. Gill. Now, Mr. Kelly. Acum domnul Kelly. Uh, Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Eu sunt încântat să spun că am votat pentru acest raport împreună cu grupul meu PPE. Așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuia să o facem. Mai mult de jumătate dintre deputați oricum erau pentru acest text. 70% au votat pentru acest raport. Este o dovadă mai mult decât grăitoare a poziției Parlamentului European pentru că permite statelor membre să facă ce crede cuvință, inclusiv în domeniul cercetării și inovării. În țara noastră avem nevoie de asemenea oportunități și de mult timp. Statele membre pot să ia ce hotărâri doresc și acum vor putea să o facă, ceea ce mi se pare în sine un progres deși acordul în sine poate că nu este cel mai bun cu putință. Mulțumesc, domnule Kelly. Acum domnul Baschi pentru un minut. Госпожо председателстващ, уважаеми колеги, подкрепих предложението на докладчика, защото смятам, че той е... Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Eu am votat pentru această propunere, pentru că sunt de părere că este una înțeleaptă. Nou regulament este unul rezonabil, este tocmai cel de care aveam nevoie în Bulgaria, oamenii sunt foarte neîncrezători în ceea ce privește OMG-urile și față de produsele care conțin OMG-uri. Uh, deși, în momentul de față, nu avem alte regulamente care să uh, ne permită să gestionăm uh, circulația pe piața acestor produse care conțin OMG-uri, eu cred că acest text ne va permite să redăm statelor membre uh, posibilitatea de a lua o decizie, de a avea un cuvânt de spus în acest domeniu. Mare parte din cetățenii bulgari se opun cultivării OMG-urilor și nu pot decât să-i susțin. Eu lansez un apel către Comisie, către Consiliu, să extindă drepturile statelor membre de a lua astfel de decizie dacă aceste OMG-uri trebuie să fie sau nu cultivate și să extindă această decizie și către importul exportul unor astfel de propuse care conțin OMG-uri. Urmează domnul Căbăr. Mulțumesc, doamnă președinte. Acesta nu a fost un vot uh, dacă Marea Britanie poate sau nu poate să cultive uh, OMG-uri. A fost vorba doar de un amendament din 52 care ar fi permis acest lucru, celelalte erau exact pe dos. Uniunea Europeană este cea care decide în continuare. Parlamentul Britanic și doar Parlamentul Britanic ar trebui să ia decizii cu privire la uh, culturile modificate genetic. În plus, uh, UKIP s-a opus acordului privind um, pescuitul de scoici din Maiot pentru că este un text neocolonialist. Uniunea Europeană dă bani clasei guvernante din Seychelles și le ia pâinea de la gură pescarilor obișnuiți. Nu pot să vă spun decât un lucru. Acest parlament spune una și face exact alta. Ca de obicei. Mr. Hannon, one minute, please. Domnul Hannon, un minut doamnă președinte e foarte nostim atunci când vorbim despre modificările climatice în acest for spunem că este vital să respectăm consensul științific. Și cei care repetă cel mai des acest lucru și cu cea mai mare tărie, respectă alte reguli atunci când e vorba despre organismele modificate genetic. Dintr-o dată nu mai este despre consensul științific, ci dacă ne convine sau nu. Da, dar de ce nu? Este democrație. Noi suntem uh, creaturi vertebrate și deodată cu creier chiar dacă ai uh, o decizie care se bazează pe superstiții sau pe argumente ilogice, ai dreptul la ea. Ar fi greșit să impui unui consumator care nu dorește OMG-uri dacă nu le dorește. Noi trebuie să permitem tuturor să aibă libertatea de a alege, dar vă rog să o facem prin mecanismele naționale și procedurile naționale mai degrabă decât să impunem uh, un singur set de reguli la 6 uh, de milioane de locuitori. Domnul Agnew, un minut. Se pare că pentru UKIP, iată, era o decizie luată foarte ușor și anume să permitem statelor membre să aibă un cuvânt de spus. Și am fi votat pentru, dar dacă ne uităm mai atent la text, de fapt ce vedem? Vedem că Comisia va fi implicată în fiecare etapă, mai mult chiar decât erau până în prezent. Așa că, din păcate, a trebuit să ne abținem. Amendamentul 20 trebuia să fie votat separat, pentru că acesta, într-adevăr, acorda ceva putere înapoi, de decizie înapoi statelor membre, însă, din păcate, nu a fost așa. Ar fi foarte interesant să vedem care sunt acele state membre care vor hotărâ să nu autorizeze aceste OMG-uri și dacă le vor interzice către consum în momentul în care acestea sunt importate. Și abia atunci am avea o poziție deosebit de importantă, care într-adevăr să și conteze prin această legislație. Mulțumesc, urmează domnul Finch. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi am votat Am votat să ne abținem, spune domnul Finch. Mă scuzați, am sărit un rând din text. Noi suntem totdeauna pentru repatrierea competențelor. Problema este că aici amendamentele sunt, ca de obicei, contradictorii. Și problema finală este că, de fapt, acordul TTIP va uh, face ca tot ce discutăm noi aici să nu mai conteze. Vă mulțumesc! Mulțumesc, aici se încheie explicațiile de vot. Mai am o comunicare. Președintele a primit de la autoritățile competente din